raportul uh, Dorfman, agricultura din zonele cu handicapuri naturale, un bilanț de sănătate specială, are cuvântul raportorul Herbert Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi. Ne ocupăm de acest raport în urma unei comunicări a Comisiei cu privire la agricultura în zonele cu handicapuri naturale. În special este vorba de delimitarea acestor zone afectate de handicapuri naturale și anume e vorba despre a găsi o manieră mai bună de delimitare a acestor terenuri. Astăzi uh, există o manieră de delimitare uh, care se bazează pe uh, abordări naționale foarte diferite. Dacă nu avem, în momentul de față, nu există o uniformitate ceea ce duce la faptul că și Curtea de Conturi a criticat aceste criterii uh, inechitabile. Comisia propune în comunicare o nouă manieră de delimitare pe baza a opt criterii care să ducă la o nouă modalitate de delimitare a acestor terenuri. Uh, noi uh, Nouă nu ni s-a spus care vor fi efectele acestor criterii, pentru că simulările care au fost făcute, care au fost solicitate de Comisie statelor membre, încă nu au fost uh, finalizate. Noi nu am primit rezultatele acestor simulări. Aș dori să rezum ceea ce propunem noi acum în acest raport. E nevoie de, și credem că este necesară, o astfel de limitare uniformă pentru a avea o tratare echitabilă a acestor terenuri în interiorul Uniunii Europene. Considerăm, de asemenea, că uh, plățile compensatorii, foarte importante pentru aceste zone cu handicapuri naturale, pentru că despre asta este vorba, de niște plăți compensatorii pentru cei care trăiesc în aceste zone, acesta este un element important al politicii agricole și aceste plăți ar trebui să fie puse la dispoziție rapid de celor care trăiesc în zonele defavorizate, mai ales în zonele montane. Însă, în ceea ce privește o evaluare a acestor criterii, dacă ele funcționează sau nu, nu putem să facem o evaluare pentru că simulările deocamdată nu au produs rezultate sau cel puțin noi n-am primit aceste rezultate ale utilizării acestora în teren. Există niște uh, îndoieli foarte clare cu privire la utilizarea exactă a acestor criterii, dacă ele sunt într-adevăr uh, corespunzătoare. Trebuie să vedem dacă ele ar trebui să rămână așa cum au fost uh, propuse de Comisia Europeană, dacă trebuie să fie tratate în mod individual sau dacă nu ar trebui să existe mai degrabă o cumulare, să ne gândim la o cumulare a acestor criterii în anumite situații. Pentru că uh, un teren, o zonă poate să fie dezavantajată uh, în mai multe feluri, deci poate să îndeplinească mai multe criterii și de aceea ar trebui să fie uh, luată în în considerare și posibilitatea cumulării acestor criterii. Cred de asemenea că ar trebui să ne gândim dacă nu ar trebui să luăm în considerare mai mult subsidiaritatea și în acest domeniu. Trebuie să vedem, este într-adevăr necesar să aducem niște criterii prin care să uh, impunem un cadru, uh, dar uh, un cadru comunitar în cadrul căruia statele membre să poată să uh, regleze fiind lucrurile. În orice caz, important este faptul că odată cu introducerea acestor indicatori s-ar putea ca anumite zone care în momentul de față sunt considerate defavorizate să uh, nu mai fie considerate astfel și e nevoie de o perioadă de tranziție pentru acestea. Comunicarea Comisiei trebuie să fie uh, corectată, modificată, uh, adaptată la necesitățile reale, pentru că ea va duce la modificări foarte importante pentru cei afectați, pentru cei care trăiesc în aceste zone. Vreau să mulțumesc uh, colegilor din Parlament și funcționarilor Comisiei cu care am colaborat foarte bine în ultimele luni, în momentul în care am elaborat acest raport. Mulțumesc! Ich danke auch. Jetzt habe ich den Herr Jahr auf. Și eu vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte bun. În ceea ce privește ajutoarele pentru zonele cu handicapuri naturale, este o parte importantă a politicii agricole comune pentru a menține uh, peisajele naturale în Europa. Comisia a propus un sistem uh, mai bun pentru delimitarea acestor zone și acest lucru este salutar. Însă, mi se pare că aceste criterii, cele opt criterii propuse, nu sunt uh, neapărat cele mai bune. Pentru că eu nu înțeleg, cred că nici raportorul n-a înțeles și nici nimeni din Comisia Agri, nu am înțeles de ce uh, Comisia uh, nu a uh, trimis rezultatele simulării, a pus nouă la dispoziție rezultatele simulărilor uh, în teren ale acestor opt criterii biofizice. Uh, sigur că dacă vrem să evaluăm lucrurile și dacă trebuie să evaluăm lucrurile, atunci trebuie să avem și niște rezultate. Așadar, uh, eu cred că aceasta este o lipsă de încredere față de noi, față de cei din Parlament. Așadar, mai trebuie lucrat la această propunere a Comisiei. Sper că raportul colegului uh, Dorfman va fi luat în considerare foarte serios de către Comisie și sper că domnul Dorfman va putea să urmărească în continuare acest subiect. Mulțumesc, domnul Reusling. Mulțumesc și eu, domnului Dorfman, pentru acest raport. A prezentat un raport care arată foarte clar că avem nevoie de niște clarificări în acest uh, domeniu. După cum a spus și antevorbitorul meu, cred că uh, este mult prea uh, puțin specific utilizarea acestor criterii și mă întreb dacă, într-adevăr, se vor putea delimita așa cum trebuie regiunile pe baza acestor criterii. Cred că plățile compensatorii pentru aceste zone defavorizate sunt uh, absolut esențiale pentru cei care uh, își desfășoară activitatea acolo și de aceea Comisia trebuie să uh, finiseze, să uh, găsească o uh, abordare mai adaptată pentru toate zonele. Pentru că, dacă nu, vor exista, vor apărea niște diferențe care nu vor putea fi înțelese foarte ușor de către oameni și acestea vor duce la incertitudini. Mă gândesc mai ales la locurile de muncă ale celor din aceste zone. Mulțumesc, domnul Ceavata Bagi. Intervenție fără microfon. Nagyon fontos, hogy a Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte important ca pe baza raportului Dorfman, bugetul politicii agricole comune să uh, acorde prioritate zonelor afectate de handicapuri. Aceste zone trebuie să fie subvenționate pentru că altfel se va ajunge la catastrofe ecologice și sociale în aceste zone. Doresc, doresc să salut Comisia și să felicit Comisia pentru uh, faptul că ea consideră că statele membre pot utiliza aceste opt criterii. Dar vreau să revin la faptul că astăzi încă mai există diferențe între statele membre și există discriminări în legătură cu plățile directe, mai ales în defavoarea noilor state membre, de exemplu față de Letonia, dar și față de alte noi state membre. De exemplu, în Ungaria, ă, problemele ă, sunt foarte grave în zonele ă, nisipoase, pentru că nivelul apei a scăzut cu 5 metri și s-a uh, produs o deșertificare a acestor zone. De aceea, gestionarea apei trebuie să fie tratată cu mare grijă. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Je voudrais euh, remercier euh, notre collègue Dorfman de l'excellent. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc colegului Dorfman pentru uh, Uh, raportul său excelent, spune domnul Dantin, cred că ține cont uh, cu brio de propunerile comisiei și aș dori să mă adresez domnului comisar. Această activitate a fost începută în urmă cu câteva luni și a suscitat uh, uh, emoție în anumite sectoare din țările noastre uh, care riscă să uh, sufere și, de altfel, acesta este obiectul și întrebării orale pe care o adresez mâine seară, în această perioadă în care anumite sectoare agricole uh, sunt în criză. Deci cred că trebuie să progresăm repede. Nu cred că ne putem permite să așteptăm trei ani uh, până a da un răspuns clar uh, agricultorilor din aceste zone. Mulțumesc, domnul Donta. Doamna Esaia. Kiitoksia, arvoisa puhemies. On erittäin hyvä, että nämä... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că zonele defavorizate sunt uh, tema centrală a acestui raport. Intenția fundamentală este aceea de a avea o practică rentabilă a niște practici rentabile pentru uh, agricultori în întreaga Uniune Europeană. Așadar, este important modul în care sunt clasificate zonele. Am fost uh, surprinsă să văd că nu se ia în considerare ceea ce s-a luat până acum la reformele care au fost făcute cu privire la zonele defavorizate. Uh, Reformele au fost făcute mai ales uh, din perspectiva regiunilor uh, care uh, tocmai sunt favorizate și cred că trebuie să orientăm mecanismele de reglementare în direcția cea bună. Trebuie să facem niște schimbări. Mă gândesc la cotele de lapte, mă gândesc la regulile pentru uh, scoaterea terenurilor din exploatație și, de asemenea, la zone defavorizate. jest bezdyskusyjne. Do jego głównych przyczyn zaliczyć należy różne warunki. Domnul Sikierski, mulțumesc. Trebuie să ținem cont de diferența dintre condițiile de climă, de sol, care afectează diferitele regiuni agricole, dar și de factorii sociali și istorici. Majoritatea regiunilor uh, majoritatea regiunilor sunt afectate de tot ceea ce își factori în uh, randamentul lor economic și social și sunt de acord cu preocupările raportorului în legătură cu pertinența acestor criterii. Avem nevoie de o analiză mai profundă și de o analiză de impact. Aceste regiuni trebuie să fie în continuare susținute în cadrul PAC și au nevoie de perspectivele uh, adecvate la nivelul potrivit. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul comisar. Domnule președinte, stimați deputați, aș dori să îi mulțumesc domnului Dorfman pentru raportul său excelent cu privire la comunicarea Comisiei spre o mai bună uh, țintire a ajutoarelor acordate agricultorilor în zonele cu handicap natural. Există mai multe aspecte la care aș dori să mă refer. Rolul plăților pentru zonele cu handicap e să asigure folosirea zonelor agricole pentru a perține uh, activitatea în zona rurală și pentru a permite agricultorilor să producă. Plățile în, uh, zo- agricul- uh, acordate agricultorilor în aceste zone țin cont de handicapurile din aceste zone. Comisia a decis să înlăture uh, criteriul socioeconomic uh, din uh, sistemul pentru aceste zone cu handicap natural. Înlăturarea acestui criteriu trebuie văzut în contextul unor măsuri puse la dispoziția statelor membre în dezvoltarea zonelor rurale. Diversificarea activităților neagricole, Uh, dezvoltarea IMM-urilor și activităților turistice și de asemenea și furnizarea de servicii de bază. Deci, plățile pentru zonele cu uh, handicap nu reprezintă un, uh, o pârghie de intervenție care are ca scop abordarea problemei depopulării. Compensațiile acordate agricultorilor a căror producție nu suferă de pe urma handicapului natural ar duce la o denaturare a concurenței uh, față de fermierii din alte zone. De asemenea, indicatorii socioeconomic se schimbă de-a lungul timpului și necesită o monitorizare foarte atentă și o, uh, un proces de revizuire a fiecărui domeniu în parte. Propunerea de a ține cont de îndepărtare nu este practică având în vedere uh, cadrul general stabilit de Consiliu în legătură cu handicapurile naturale. În ceea ce privește zonele periferice, există alte criterii posibile. De exemplu, articolul specific cu privire la handicap din regulament. În, uh, anumite proce- uh, în cadrul procesului, Comisia a invitat părți, părțile implicate să uh, depune, depună propuneri pentru praguri și criteriile uh, posibile. Aceste propuneri vor fi analizate de către cercetători în ceea ce privește validitatea lor, dar și transparența și potențialul lor de uh, aplicare la nivel comunical. Însă, pragurile trebuie să ducă la concluzia că zona în cauză este afectată de un handicap important. Uh, de fapt, aceasta este dorința Consiliului această propunere de a avea ca bază de plecare criteriile uh, geografice figurează în propunerea Comisiei pentru Bilanțul de Sănătate PAC după 2013. Orice propunere juridică va avea ca scop o tranziție a acelor zone care își pierd acest statut de zonă afectată de uh, un handicap natural. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Dezbaterea Ia sfârșit acum. Vom vota acest punct de pe ordinea de zi încă o dată peste două săptămâni la mini-plenara din Bruxelles.